Änderung der Tagesordnung haben. Äh, der Tagesordnung. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Trecem imediat la ordinea de zi și aș vrea să vă anunț că punctul 6 de pe ordinea de zi va trebui să fie amânat. Möchte Ihnen mitteilen, dass äh, Aș vrea să vă semnalez că astăzi Puteți să vorbiți orice limbă, în afară de estoniană, letonă, malteză, suedeză și cehă. Pentru toate celelalte limbi e în regulă. Puteți să vorbiți, să ascultați interpretarea în toate celelalte limbi. La punctul 1 și 2 la ordine de zi sunt lucrurile rezolvate. Ajunge la punctul 3. Este cu noi uh, astăzi doamna Balzani, raportor general pentru buget pe 2011. Doamna Francesca Balzani, care a venit să ne spună ce crede dânsa despre acest nou eurobuget. buget. Doamna Balzani încă nu este prezent aici. Să vină, bineînțeles, să ascultăm. Iată. Vă rog, doamnă. Grație multe! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult că ați acceptat această întâlnire. Procedura bugetară se află abia la început, însă este un moment uh, deosebit de delicat din punctul meu de vedere. Trebuie să găsim uh, modalitatea optimă de a pregăti munca pentru următoarele luni. Și am văzut cum s-a întâmplat anul trecut, când pentru prima oară a trebuit să votăm bugetul într-o singură lectură și am văzut uh, cum s-a uh, reînnoit, s-a modificat ideea de uh, autoritate bugetară am văzut și cu ce dificultăți ne-am confruntat. Și o, uh, uh, un alt factor de care trebuie să ținem cont uh, pentru procedura bugetară pe anul 2012 este, bineînțeles, criza economică care a afectat toate statele membre. Am avut multe dificultăți anul trecut, unele dintre ele nejustificate și de aceea anul acesta, când am știut că eram raportor pentru bugetul pe anul 2012, am hotărât să uh, inițiez o altă procedură. Am prezentat ideea mea noi la Comisia de Bugete și colegii au fost destul de amabili să fie de acord cu ideea mea. Această idee era de a implica toate comisiile specializate din Parlamentul European încă de la începutul procedurii bugetare pentru că eu consider că toți colegii din Parlament trebuie să fie parte activă în această procedură a bugetară 2012 și mai ales prin participarea lor în calitate de membri în comisiile specializate, având în vedere competențele lor, ei trebuie să poată să definească uh, de la bun început care trebuie să fie prioritățile pentru următorul buget. Iată de ce am uh, vrut să particip la această întâlnire cu dumneavoastră azi, să hotărâm împreună care trebuie să fie prioritățile pentru uh, următorul an bugetar în domeniul culturii. Eu îmi doresc să existe o corespondență uh, exactă între bugetul 2012 și inițiativele emblematice din strategia Europa 2020 și pentru fiecare comisie specializată vreau să știu care sunt prioritățile care pot permite atingerea obiectivelor din strategia Europa 2020. Știm că această strategie este una pe termen mediu și lung, însă sunt convinsă că trebuie uh, cât mai repede cu putință să încercăm să definim în mod eficient care sunt prioritățile noastre. Numai astfel vom putea să avem un uh, itinerar care să ne ducă până la uh, punctul uh, final, până la atingerea scopurilor pe care ne le-am fixat. Cum vă spuneam, mă gândeam la aceste inițiative emblematice. Unele dintre ele sunt strâns legate de competențele comisiei dumneavoastră. De exemplu, când ne spunem că ne dormim o uh, Europa cu o populație adultă care să aibă un nivel ridicat de uh, studii, un procent mare din populație, mai mult de 40% să fi făcut studii superioare. De asemenea, ne dorim să avem o rată a mortalității uh, um, infantile mai mică. Ne dorim de asemenea să avem uh, posibilitatea formării pe parcursul întregii vieți. Iată tot atâtea elemente indispensabile uh, pentru uh, a avea locuri de muncă uh, durabile, pentru că ne-am dat seama că există încă o mare disparitate între cerințele de pe piața muncii și ceea ce se face în sectorul educațional. Și de asemenea, ne dăm seama că există o mare diferență între uh, um, cât de adecvate sunt formările, pregătirile tinerilor față de cererile pe piața muncii în Europa și în uh, țările noastre uh, partenere, precum în Statele Unite ale Americii. Încă o dată, acum că suntem la sfârșitul perioadei de programare, pentru toate aceste priorități avem marje foarte restrânse. Știți foarte bine că perioada de programare se încheie în anul 2013, dar de fapt ce contează este uh, uh, exercițiul bugetar 2012. Și de aceea trebuie să fim deosebit de vigilenți atunci când definim ce vrem să facem, să ne concentrăm eforturile inclusiv pe plan financiar pentru acele proiecte, acele priorități care ni se par cu adevărat utile și ajung astfel la acest pachet uh, sensibil al proiectelor pilot și al acțiunilor pregătitoare. Trebuie să fim prudenți atunci când definim acest pachet. De ce? Deoarece atunci când vrem să finanțăm acest pachet, uh, luăm bani din marjele disponibile și atunci uh, capacitatea noastră apoi de a avea niște rezerve va fi cu atât mai redusă. Și mă gândesc dacă nu ar trebui să începem prin uh, evaluarea proiectelor pilot care au fost deja demarate ca să știm dacă ele merită să fie finanțate în continuare sau dacă, din potrivă, nu s-au dovedit suficient de eficiente și am putea să renunțăm la ele. Deci, eu îmi doresc ca toate comisiile specializate să se implice uh, într-o mare măsură încă de la bun început și să putem să continuăm această colaborare pe parcursul întregii proceduri. Într-o primă fază îmi doresc stabilirea acestei liste de priorități, apoi să așteptăm comunicarea din partea Comisiei și proiectul preliminar de buget 2012 uh, care ar trebui să fie publicat în, anul, în luna aprilie acestui an și apoi, uh, până la sfârșitul verii, va trebui să facem amendamente de data aceasta cifrate cu uh, uh, sume precise pentru toate aceste priorități. Mulțumesc. Știm că Comisia va prezenta un proiect de buget la sfârșitul lunii aprilie. Însă se pare că nu avem la dispoziție decât de o lectură și vom vedea dacă se poate să ajungem la, uh, o, la o decizie prin intermediul procedurii de consiliere. Mulțumim uh, doamnei Balzani pentru această prezentare. Uh, ea ne-a zugrăvit uh, un tablou uh, foarte interesant. Într-adevăr, Comisia de uh, bugete și-a dat seama că a sosit momentul să se informeze, să pună întrebări și Comisiei de Cultură. Avem o uh, coordonatoare de încredere în persoana doamnei Trupel. Aș dori să dau cuvântul domnului Lochegard, raportorul nostru, și să vedem uh, ce planuri are pentru noi. Chairman. Mulțumesc, mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni cu doamna Balzani. Mulțumesc doamnei Balzani pentru prezența sa. Doream să îi mulțumesc și pentru faptul că a pus în valoare toate chestiunile legate de educație. Uh, trebuie să mărturisesc că la început uh, nu știam cum o să se organizeze această ședință, pentru că uh, cu aceste noi întrebări și noi proceduri mă întrebam uh, dacă vom reuși într-adevăr să primim răspunsuri la aceste întrebări. Nu știu dacă uh, sperați sau vă așteptați să venim cu prioritățile noastre acum, pentru că n-am avut uh, timp deocamdată să ne întâlnim și să uh, vorbim despre aceste priorități, însă sper uh, să ne putem întâlni cât mai repede cu putință și ulterior să vă contactăm și să vă transmitem poziția noastră. Aș dori să vă spun însă câteva ceva în legătură cu felul în care ar trebui sau ați putea contribui uh, la prioritățile, la atingerea priorităților noastre. Așa cum spunea și dumneavoastră, bugetul european trebuie să-și aducă mai mult contribuția la strategia Uniunii Europeană 2020. E un principiu de bază cu care suntem de acord la comisia noastră. Anul trecut am reușit să înregistrăm uh, anumite uh, succese în ce privește anumite fonduri, însă uh, lipsa suficientă de fonduri pentru această strategie a fost o surpriză negativă, trebuie să spun. Dacă ne-am uitat la bugetul pe anul 2011 din acest punct de vedere. Și după părerea mea, nu ar trebui să se repete aceleași greșeli și în acest an. Ar trebui să ne axăm mai mult pe strategia Europa 2020. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să investim mai ales în programe care să promoveze cercetarea, dezvoltarea, inovarea, care să sporească competitivitatea, să îmbunătățească competențele noastre și care să mențină și să îmbunătățească uh, cunoștința cunoașterii. Trebuie să investim în oameni. Acesta este obiectivul nostru principal. Din fericire, în uh, comisia noastră avem răspunderea pentru două programe care se ocupă de persoane. Un program care se numește chiar Oameni, celălalt este unul dintre cele mai cunoscute programe uh, în cadrul Uniunii Europene, mai ales pentru tineri. E vorba de uh, programul de învățare pe tot parcursul vieții, e vorba de subprogramul Erasmus, care se bucură de un succes imens. Aceste programe de mobilitate sunt uh, un succes din mai multe puncte de vedere. În primul rând, uh, rata de participare este foarte mare, este de 100% în ce privește Erasmus și uh, tinerii și studenții își îmbunătățesc competențele prin aceste programe. Competențele lingviste, de exemplu, și capacitatea de a se adapta la alte culturi și, de asemenea, mobilitatea șansele de angajare le cresc uh, foarte mult. Deci prioritatea noastră ar fi să se crească um, angajamentele pentru um, programele de învățare pe tot parcursul uh, vieții și investițiile în oameni. Aș mai menționa încă un element, uh, programele legate de sport, Deocamdată nu avem un program specific pentru sport, ne-am dorit un astfel de program sau cel puțin să avem ceva fonduri pentru a lansa un program. Până acum n-am primit nimic, anul trecut n-am primit nimic, nimic și cred că situația va fi și mai uh, negativă în acest an. Însă sperăm că vom avea ceva bani și pentru un program uh, pentru sport sau cel puțin uh, ceva fonduri. Iată o prioritate pentru noi. Mă opresc aici. Am menționat două, trei idei și îi las și pe colegi să intervină dacă vor să vină cu propuneri, dar iată primele mele reflexii și, bineînțeles, o să mă întorc cu mai multe detalii ulterior. Vă mulțumesc! thank you, Chair. Ähm, Vă mulțumesc, domnule președinte. Francesca Balțani și cu mine lucrăm des la uh, Comisia de Bugete. N-am cooperat numai pe această temă, ci și pe altele sunt pe deplin de acord cu ce a spus dumnea ei că avem o nevoie urgentă în Europa de tineri cu mai multe calificări. Trebuie să investim în viitor și asta înseamnă că trebuie să investim în copiii și în tinerii noștri pentru ca ei să fie mai bine pregătiți, mai bine adaptați, să poată mai bine să-și dezvolte aptitudinile. În, uh, uh, printre inițiativele emblematice din strategia Europa 2020 vorbim despre această creștere economică sustenabilă și inclusivă. Da, știm că avem tot felul de programe, Erasmus, Media, uh, Cultura. Sunt programe de succes. Antevorbitorul meu a vorbit despre rata de implementare a acestor programe. Suntem foarte bucuroși pentru că avem rezultate mult mai bune decât alții deci, pentru următorul uh, exercițiu bugetar și uh, mai ales pentru următoarele perspective financiare, ar trebui să nu se uite faptul că noi uh, avem cu adevărat o plus valoare europeană pentru că investim în tineret, investim în viitor. Și noi nu finanțăm mari proiecte de infrastructură prin aceste programe, ci, cum spuneam, îi ajutăm pe copiii și pe tinerii noștri să Uh, um, profite de toate aceste opțiuni și sunt în plus programe care se adresează uh, uh, cetățenilor și tinerilor de peste tot în Europa. Apoi, E vorba despre obiectivul de a avea societăți multiculturale, multietnice, multireligioase. Eu cred că noi ne aducem contribuția și pe acest plan atunci când favorizăm mobilitatea Din punctul de vedere al competitivității, noi considerăm că programele noastre uh, își aduc și contribuția din punct de vedere al competitivității. Mă gândesc și la um, agenda digitală europeană. La agenda digitală europeană, mă scuzați, și vreau să menționez uh, programul uh, european, finanțarea pentru această uh, bibliotecă digitală europeană. Uh, deci trebuie să ne concentrăm asupra tuturor acestor aspecte. Vă mulțumesc! Querida, gracias, presidenta. Fisas. Eh, gracias, querida. Mulțumesc, doamnă președinte. Și vă mulțumesc și noastră, dragi colegi. Așa cum a spus-o, vreau să insist și eu Pentru prima dată, Uniunea Europeană are competențe în lumina articolului 5 al Tratatului de la Lisabona și uh, această situație poate apărea ca contradictorie, să avem mai multe competențe, dar în același timp mai puțin, dacă nu cumva chiar deloc să nu mai avem bani și astfel să nu mai putem fi la înălțimea competențelor respective în fondurile structurale, dacă am înțeles bine, cultura are acces, uh, dar uh, poate nu și sporturile. Deci poate că ar fi o manieră de a introduce acest capitol și cred că ar putea fi și unul dintre marile succese ale Uniunii Europene în acest sens. Programul Erasmus a făcut mai mult pentru unitatea Europei decât multe alte tratate și documente, deci nu trebuie lăsat deoparte programul Erasmus. În schimb, trebuie să încercăm să le extindem cât mai mult. Și un ultim punct, din momentul în care dispunem uh, de o politică externă autonomă cu ambasadore Uniunii Europene cam peste tot în lume este important, după părerea mea, să facem un efort deosebit față de exteriorul Uniunii Europene din punct de vedere politic, să încercăm să susținem politicile respective pe plan exterior, pe alte continente, în alte țări, de la care putem învăța multe lucruri dar bineînțeles că nu vom abandona nici noi cultura noastră și uh, putem accentua de asemenea și cu privire la turism. Mulțumesc. Gracias. Uh, bueno, también agradecer a la señora Balzani que haya venido aquí a, a explicar. Mulțumesc. Vreau să dau din nou uh, ocazia de a mulțumi domnului Balzani pentru explicațiile pe care ni le-a prezentat. Putem să împărtășim toate aceste idei ale domniei sale și așteptăm să vedem documentul așa cum ne-a fost promis în aprilie și să vedem după aceea cum putem lucra împreună pe această temă. În această după amiază însă am primit o nouă competență în legătură cu uh, anumiți deputați și noile funcțiuni pe care le uh, putem exercita. Doamna Pac ne-a descris cu caracter judicios o inițiere poate, să zicem, pesimistă sau poate realistă. Ne-a explicat că nu avem prea multe motive să ne bucurăm. În orice caz, Comisia trebuie să ne ajute. Și trebuie să recunoaștem că nu avem finanțarea necesară pentru a face absolut totul. În legătură cu aceste investiții, se pune problema de a ne gândi la mai mulți ani. Sunt multe investiții care nu duc la rezultate imediate și cred că bugetul educației nu poate fi redus. Trebuie poate mai bine distribuite resursele, dar în niciun caz nu putem reduce acest buget pentru că altfel ne uh, înșelăm în materie de politici alese să, să vă rog să mai permiteți ceva referitor la uh, procentajele uh, aferente adulților din programele respective. În starea actuală a societății avem din ce în ce mai mulți adulți care sunt la vârsta muncii, dar sunt în șomaj în același timp. E bine, această situație face necesară adăugarea de resurse la programul nostru ca oamenii să poată să contribuie în continuare la dezvoltarea societății, să nu mai fie vorba de indivizi pasivi. Cred că societatea este pe punctul de a se schimba și deci că trebuie să urmăm și noi această schimbare și să ne modificăm obiectivele. Mrs. Costa. Mulțumim, doamna Costa. Vreau să-i mulțumesc doamnei Balțani, deoarece mi se pare că această metodă de lucru este deosebit de eficientă și că ideea dumneavoastră de a implica toate comisiile uh, în acest dialog uh, se va dovedi o, uh, uh, una de bun augur. S-au spus mai multe lucruri, însă eu aș vrea să insist asupra faptului că în prezent suntem conștienți de faptul că uh, noi mizăm totul pe tinerile generații și îndeopște ieșirea din criză. Și acest lucru a trebuit să fie reflectat în buget. Dumneavoastră ați vorbit despre uh, corelația necesară între strategia Europa 2020 și bugetul 2012. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât, uh, fiind la sfârșitul perioadei de programare, marjele sunt restrânse. Dar încă de pe acum noi trebuie să dăm niște semnale, trebuie să inversăm tendința și apoi să continuăm cu această nouă tendință și în nou, noul cadru financiar plurianual. Se vorbește, de exemplu, despre noi competențe, despre uh, faptul că trebuie să profităm de competențele și de experiența vârstnicilor. Vorbim și despre acest obiectiv deosebit de ambițios, deși deocamdată nu avem condițiile necesare pentru a finanța uh, așa ceva, însă, cum spuneam, avem acest obiectiv ambițios de a permite tuturor tinerilor uh, uh, uh studenți și uneori chiar și elevi de liceu să poată să-și petreacă perioada de uh, uh, scolarizare nu numai în țara natală, dar și un pic peste tot în comunitatea europeană. Știm că programe precum uh, um, Erasmus și celelalte programe uh, de acest tip de schimb de studenți au fost un uh, adevărat motor în dezvoltarea um, tinerilor și au participat mult pentru a le deschide pur și simplu spiritul. Acum eu îmi dau seama că toate aceste programe, nu numai Erasmus, dar și Grundig și celelalte, deși uh, atrag atât de mulți tineri, nu mai sunt finanțate uh, așa cum s-ar cuveni. De aceea, cum spuneam, ar fi bine să trimitem un semnal puternic și să inversăm tendința. Da, s-a vorbit despre noua noastră competență în domeniul sportului și faptul că nu există nici măcar un euro disponibil pentru programe în domeniul sportului. Apoi, S-a vorbit despre competențele în uh, domeniul turismului. Cum spuneam, o altă inițiativă care ne interesează este cea a turismului cultural. Ah. Scuzate, mi spiace per l'inter... scuze, spune oratoarea. Deci, cum spuneam, turismul cu scop cultural, care permite promovarea patrimoniului nostru, al teritoriilor noastre, este obiectul unei acțiuni pregătitoare și sper ca această acțiune pregătitoare să primească finanțare. Nu trebuie să uităm că cultura noastră se, ă, comisia noastră se ocupă mult de promovarea culturii, de ă, sectorul educației și aș vrea să vă reamintesc de programul Media, unul dintre instrumentele cele mai folosite de sectorul audiovizual în Europa. Și am văzut că și doamna PAC a vrut să ne dea câteva garanții, dar sunt multe voci care spun că s-ar putea ca uh, lista beneficiarilor programului media să se extindă, dar finanțarea să rămână aceeași, deci cu alte cuvinte mult prea mică. Sperăm că așa ceva să nu se întâmple în următorul exercițiu bugetar. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu uh, colegei Balțani pentru ideea dumneavoastră de a ne implica în această procedură bugetară astfel încât viitorul uh, uh, buget să fie unul la care uh, și-au adus contribuția cât mai mulți colegi parlamentari. Sunt și eu de acord cu finanțarea acțiunilor asupra, uh, în domeniul culturii, al uh, tineretului, al sportului și așa mai departe. Însă eu vreau să fac uh, o declarație de ordin politic asupra unui anumit aspect. Mie mi-ar place foarte mult ca prin bugetul 2012, Parlamentul European să trimită un semnal care să fie o contratendință față de ce se întâmplă în statele membre. În foarte multe state membre s-au redus bugetele pentru cultură, pentru educație, pentru formare. Și de aceea, în această perioadă de criză, ar fi cu adevărat un gest simbolic dacă instituțiile europene ar spune exact contrarul și ar spune că noi, la nivelul Europei, investim tocmai mai mult în toate aceste sectoare. Și ar putea să fie și un uh, semnal trimis către statele membre. Trebuie să dovedim că vrem să pariem pe aceste sectoare. Apoi, Acum că trecem prin aceste vremuri grele de criză, se spune că Europa trebuie să investească mai mult în regiunea Mării Mediterane. În ultimii ani, într-adevăr, nu s-a investit mare lucru. Și chiar și din acest punct de vedere, noi trebuie să investim mai mult în cultură, să permitem acestor societăți să aibă o, o, mai bună concepție a cetățeniei, a participării cetățenilor la uh, viața întregii societăți. Există deja anumite programe care ar permite uh, îndeplinirea acestor obiective, care ar permite tinerilor din acele țări uh, să uh, uh, vină în contact cu cultura europeană și viceversa. Deci, cum spuneam, cred că în acest buget ar trebui să dăm un asemenea uh, semnal astfel încât să putem să revizuim unele dintre politicele mai vechi ale Uniunii Europene. Mulțumim! Domnul Ivan, nu, nu a cerut cuvântul. Domnul Zver. Doamna Eh, hvala tudi gospe Balcani za poročilo, ki smo ga prebrali. Mulțumesc, doamna președintă, Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei Balzani pentru raportul său. Foarte pe scurt, aș dori să menționez uh, problemele bugetare cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Bugetul european scade în termeni reali în uh, timpul uh, acestor perspective financiare. În 2007 era de 1,3 1% din PIB-ul Uniunii Europene, iar acum e doar 1,12%. Deci în următorii 10 Deși în ultimii 10 ani bugetele naționale s-au dublat în termeni nominali, ori bugetul european a crescut doar cu uh, o treime în termeni nominali. Deci uh, toate acestea nu prevestesc nimic bun pe viitor. Și s-a spus la uh, o audiere recentă că, având în vedere fondurile existente, ar trebui să folosim mai bine banii în domeniul educației, al uh, învățământului și a altor politici soft, așa cum sunt numite ele. Însă cred că va fi greu, pentru că dacă noi, la nivelul Uniunii Europene, transmitem un mesaj statelor membre prin reducerea finanțării, nu vom reuși să ne, mm, să ne atingem obiectivele pe care le-am stabilit în cadrul strategiei UE 2020. Raportorul menționează o uh, scădere a investițiilor publice până în 2015 și nu vom reuși să atingem obiectivele pe care ni le-am fixat în uh, programele noastre în următoarele 10 ani. În a doua jumătate acestei perioade, din 2015 până în 2020. Dacă dorim să creștem numărul persoanelor cu studii superioare, va trebui să creștem investițiile în studii superioare pe student pentru a putea cel puțin să ne uh, asemănăm cu uh, situația Statelor Unite sau a uh, Japoniei sau altor țări dezvoltate din Europa în ce privește studiile superioare. Altfel nu vom reuși. Președintele Barroso spunea că și-ar dori ca fiecare tânăr din Europeană să aibă ori posibilitatea să învețe, să studieze, ori să aibă acces la mobilitate în domeniul ocupării în următorii 10 ani. Deci, pentru a atinge acest obiectiv, va trebui să creștem finanțarea în învățământ la nivel european. Pentru că dacă nu, nu vom putea să ne atingem obiectivele și deci nu vom uh, uh deveni mai competitivi noi în Europeană. Eu sunt puțin pesimist, dar dacă tot vorbim de bani, cred că e cinstit să menționăm toate aceste lucruri lucruri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Hanna. Danke, Frau Vorsitzende. Ich erinnere mich, dass Frau Balzani heute Vormittag schon im Transportausschuss um andere Mittel <laughs> gebeten wurde, vor allem für den Faktor. A fost uh, deja uh, cerută din uh, intervenția doamnei Balzani uh, o contribuție la activitatea de turism. Dacă vreți să repetați, de fapt, uh, problemele pe care le abordăm aici sunt legate în mod special de transporturi și turism. La turism avem o nouă competență care a fost deja menționată. Este o activitate cu importanță deosebită la nivelul cetățenilor organizăm niște manifestații, niște reuniuni sportive, pentru că această uh, nouă competență acoperă și sporturile, dar tot ceea ce vrem să facem, de fapt, se izbește de situația bugetară și, practic, uh, vom uh, transmite un mesaj de trist augur dacă spunem că ne ocupăm de sporturi, dar nu dispunem și de bani ca pentru turism. De aceea aș vrea să vă rog să vă aplicați în mod special asupra, acestei, asupra acestui domeniu și uh, totalitatea cetățenilor europeni vă vor fi recunoscători. 2012, das noch im Rahmen der Programme liegt. Este vorba despre bugetul pe anul 2012. Acum discutăm deocamdată despre programe și de, nici despre perioada de programare. Banii care au fost programați în urmă cu 5 ani de zile încă mai pot să fie cheltuiți până la sfârșitul perioadei de programare. Când am luat uh, angajamentul uh, să cheltuim cu tare sau cu tare buget pentru programul X și, sau Y, la începutul perioadei de programare ne puteam permite să nu-i cheltuim pe toți, dar acum uh, nu mai avem uh, posibilitatea să facem astfel, pentru că uh, Banii nu au putut să fie reportați de pe un an la altul și gândiți-vă că pentru programele pentru care suntem noi răspunzători la um, Comisia de Cultură, practic totul este folosit, nu rămâne nimic, nicio marjă, iar pentru ultimii doi ani din perioada de programare, cum s-a spus, marjele sunt foarte reduse. Oricum, eu sunt foarte supărată din cauza că se fac promisiuni, se iau angajamente și până la urmă nu sunt fondurile necesare pentru a respecta aceste promisiuni. Deci dacă până la urmă vă, vă, va, exist, va rămâne câte ceva, acești bani se vor întoarce în statele membre. Eu cred că trebuie neapărat să cheltuim tot ceea ce vom prevedea pentru anul 2012, chiar dacă în anul 2013 s-ar putea ca situația să fie cu atât mai dificilă. Însă, repet că nu putem să cheltuim decât ceea ce ni se oferă. Da, dacă se anunță reduceri pentru programul media, că el va trebui să fie restructurat, nu, dar astea sunt adevărate absurdități. Nu, nu e adevărat că programul media va fi eliminat, dar se pare că finanțarea acestui program nu depinde numai de noi, depinde în primul rând de statele membre. Dacă statele membre ne dau fonduri, noi vom face în așa fel încât acest program să își primească fondurile care îi revin. Acum vrem să rugăm Comisia să ia cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu aș avea prea multe de adăugat la cele ce s-au spus, pentru că suntem de acord cu toate cele spuse. Salutăm prioritățile pe care le-a scos în evidență. Într-adevăr, educația, învățământul e o prioritate de prim rang Aș dori să mai adaug că majoritatea programelor pe care noi le gestionăm își aduc o contribuție importantă la strategia UE 2020. La, din cele șapte inițiative prioritare, noi contribuim la cel puțin cinci dintre ele prin programele din uh, domeniul educației și din domeniul cultural pe care le derulăm. Deci, legătura cu strategia UE 2020 este uh, evidentă așa cum ați spus, uh, o mare parte dintre dumneavoastră cheltuim bine banii, îi investim în uh, educație, în oameni, în învățământ, în schimburi, în schimburi, în competențe, în aptitudini, aspect foarte important de asemenea și aș dori să salut uh, tot ce s-a spus și, așa cum spunea președinta, sperăm să menținem măcar ce s-a hotărât în cadrul financiar plurianual actual astfel încât uh, proiectele care sunt în curs de lansare să fie puse, uh, duse la bun uh, sfârșit. Anul trecut, cu ajutorul dumneavoastră și având în vedere sprijinul Parlamentului, am reușit să obținem câteva fonduri suplimentare în majoritatea programelor noastre, trebuie să ne asigurăm că cel puțin în programele pe acest an, 2012 respectiv, obținem același nivel de finanțare, deci că nu se fac reduceri față de ce s-a cheltuit în anul precedent. Vă mulțumesc! Thank you. And once again, Mrs. Mulțumesc, doamna Barzani. This one, please, because of the transmission. Grazie per tutti. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru tot ceea ce ați spus și am reținut mai multe lucruri interesante. Această comisie are câteva competențe unice. Țin de competența dumneavoastră mai multe programe care au un nivel de implementare excelent. Mai există și o altă caracteristică. E vorba despre programe care se adresează direct persoanelor. Și dacă este să ne gândim uh, proporțional câte resurse absorb aceste programe față de multe alte programe și proiecte europene, ne dăm seama că este practic o relație invers proporțională. Sunt programe care nu uh, au nevoie de bugete foarte mari și, pe de altă parte, care permit Uh, implicarea unui număr foarte mare de cetățeni și o implicare directă. Știm că în Europa există această problemă generațională. Uh, nivelul uh, îmbătrânirii populației este foarte ridicat în Europa. Și atunci trebuie să investim în tineri. Tinerii noștri au nevoie de aptitudini bune, de competențe adecvate aceste programe însă se adresează și adulților, pentru că și adulții trebuie să aibă capacitatea să-și reorienteze competențele și calificările. Iată de ce uh, subiectele uh, um, educației, formării, uh, recalificării sunt deosebit de importante și sunt uh, un adevărat um, as pe care îl putem avea în mânecă pentru um, viitor și având în vedere faptul că o perioadă de 10 ani poate să pară o perioadă lungă, această uh, perioadă va trece foarte repede dacă ne gândim care sunt obiectivele pe care vrem să le atingem. Iată de ce nu putem decât să investim în mod constant și să nu regresăm. Trebuie să dăm bugetului și, în general, politicilor europene un semnal care să fie o contratendință față de ce se face pe plan național. Eu cred că aceasta este uh, o altă fațetă a ideii mele atunci când spuneam că trebuie să avem o gândire vizionară, să ne gândim pe termen lung. Eu considerăm că trebuia să ne fixăm obiective și priorități pe care să le finanțăm în mod adecvat și apoi să continuăm să le evaluăm și să renunțăm la acele proiecte, la acele acțiuni pe, pe care le adoptam în pripă și uneori uh, chiar uh, uh, cu riscul, cu riscul foarte mare și până la urmă regretam. De aceea avem nevoie de niște politici sustenabile, durabile. Avem nevoie de aceste strategii pe perioadă foarte lungă căci pe plan național, pe plan național din cauza crizelor, din cauza altor circumstanțe de natură politică și nu numai, e mult mai greu să ai asemenea strategii și asemenea programe pe termen lung. S-au menționat și noile competențe, sportul, turismul, s-a vorbit despre regiunea Mării Mediterane. Dacă vom avea resurse pentru noile competențe, vom avea și resurse pentru strategia Europa 2020. Este una și aceeași problemă. Că e vorba despre bugetul 2012 sau despre bugetele pe anii următori, ne vom lovi tot timpul cu aceeași uh, condiție de îndeplinit. Faptul că trebuie să existe o coerență între politicile instituționale. Dacă vrem să fim credibili, atunci nu mai trebuie să fixăm strategii și obiective și să creăm politici pe care apoi nu suntem capabili să le finanțăm. Deci eu cred că această muncă pe care trebuie să o facem cu toții este exact aceasta. Să începem să ne gândim la un buget care să fie coerent cu strategia pe care am votat-o inclusiv la ultima sesiune plenară și să începem prin a defini priorități clare și evidente, care apoi ne vor ghida uh, alegerile pe care le vom face pe parcursul întregii proceduri bugetare. Pentru că prioritățile care vor fi fixate de toate comisiile specializate vor fi apoi uh, uh cele care vor ține de competența acestor uh, comisii și care ne vor ghida și atunci când vom vorbi despre proiectele pilot și despre acțiunile pregătitoare. Vă mulțumim, uh, doamnă Balțane, vă uh, urăm și ne urăm nouă tuturor mult succes și să putem să avem suficient, uh, suficient de mulți bani ca să facem tot ceea ce ne dorim să facem. Da geht's auch wieder um Geld, um das wir nicht haben. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, o altă problemă de bani, bani pe care nu i avem de altfel. Deci, probleme de bani. Un nou cadru financiar multianual. Ce ar trebui să avem uh, după 2013, de fapt? Am creat o subcomisie care va fi însărcinată cu rezolvarea acestei probleme timp de un an și vom hotărâ care sunt prioritățile noastre, astfel încât uh, poziția noastră să fie mai puternică în uh, discuțiile cu Consiliul. Uh, colegul nostru, Ivane, reprezentând Comisia Scholl, va încerca să ne explice ce s-a făcut până acum în cadrul acestei comisii, pentru că nu mai durează mult. Vă rog. Mulțumesc. Discutăm uh, acum despre banii pe care îi vom avea din 2014 încolo, sau altfel spus, de banii pe, de care avem nevoie și pe care se pare că nu îi vom avea din 2014 încolo. Adică problema din acest cadru financiar pare să se uh, continue și în viitorul cadru financiar Uh, sunt mai multe chestiuni orizontale pe care le discutăm și pe care trebuie să le avizăm în Comisia de Cultură și, de asemenea, sunt uh, probleme care țin de competența strictă a Comisiei noastre. Cele orizontale sunt legate, așa cum v-am mai spus, pe de o parte de structura și flexibilitatea viitorului cadru financiar, de durata acestuia și de valoarea adăugată europeană a programelor pe care le, le avem în ceea ce privete structura i flexibilitatea viitorului cadru financiar ă, flexibilitatea ine în primul rând de, sau altfel spus cu cât un capitol este mai mic mai strict ă, specificat i împărit în mai multe subcapitole cu atât bugetul este mai puin flexibil cu alte cuvinte putem muta mult mai greu banii dintr o parte în alta. cu cât avem capitole mai largi Uh, putem să jonglăm mult mai ușor cu fondurile și putem să uh, le mutăm dintr o parte într alta mult mai ușor. Comisia a venit cu două propuneri, una care prezintă o structură doar pe trei capitole foarte mari, ceea ce înseamnă o flexibilitate foarte mare, dar pe de altă parte are minusul că vizibilitatea va fi mult mai scăzută și bugetul va fi mai greu de urmărit și o alta orientată strict pe strategia Europa 2020, cu trei capitole și cu patru subcapitole. Varianta a doua, cum v-am spus, este clar mult mai puțin flexibilă decât uh, prima, pentru că avem deja uh, patru subcapitole care vor fragmenta clar bugetul pe perioada următoare. În ceea ce privește durata, se referă în primul rând la predictibilitatea politică și financiară Uh, cu cât cadrul financiar este mai lung cu atât vom ti pe o perioadă mai lungă de timp de ce bani vom dispune i vom putea gândi mult mai bine programele pentru cultură educaie tineret sport i mass media. aici sunt trei variante un, un cadru financiar de cinci ani pentru că există discuii la nivelul comisiei sure că un cadru financiar trebuie să corespundă cu mandatul uh, comisiei i cu mandatul parlamentului este puțin forțat pentru că cei care vor gândi cadrul financiar de cinci ani nu vor fi și cei care îl vor implementa, pentru că este o muncă dusă înainte de uh, intrarea cadrului financiar în vigoare. Cu alte cuvinte, cei dintr-un mandat vor gândi cadrul financiar pentru cei din mandatul următor. Deci nu prea stă în picioare uh, acest argument. Un cadru financiar de zece ani cu un mid-term review Uh, foarte serios care poate modifica uh, foarte mult din cadrul financiar asigură într adevăr o predictibilitate mult mai mare i politică dar i financiară i mai este varianta de compromis cea de apte ani cum avem acum cadrul financiar uh, există i aici argumente cum că deja s au obinuit statele membre cu cadrul financiar de apte ani Uh, lucrurile încep să funcționeze și poate n-ar fi foarte bine să schimbăm acum uh, durata cadrului financiar. Dacă în alte domenii putem discuta despre valoarea adăugată europeană și o putem pune sub semnul întrebării, eu zic că nu-i cazul la uh, Comisia de Cultură, pentru că atât programele de cultură, educație, mass media, sport, sunt programe care își arată foarte clar uh, utilitatea și uh, faptul că punem resurse în comun uh, le crește foarte, foarte, foarte mult eficiența. Uh, totuși aș adăuga aici că în, strate în obiectivele strategiei 2020 sunt două legate strict de educație. Reducerea sub 10% a procentului de tineri care abandonează școala timpuriu, și asigurarea ca cel puțin 40% din uh, tânăra generație să dispună de o calificare sau de o diplomă. Educația este clar o prioritate europeană. Am făcut referire în aviz la programele care creează o valoare adăugată europeană, precum Lifelong Learning, Cultura 2007, Tineretul în Acțiune, Europa pentru Cetățeni și Mass Media. Pe de altă parte, mâine se va discuta raportul uh, în comisia sure i vă pot spune că nici cultura nici uh, sportul nu sunt decât uh, marginal menionate de asta vă spuneam că vom, discutăm acum despre banii pe care nu i vom avea din două mii paisprezece încolo pentru că dei sunt priorităi pe agenda noastră nu, nu dispun de finanare nici în raportul uh, lui eh, Gariga Poiedo, care va fi discutat eh, mâine în eh, Comisia SURE. Cam atât și voi interveni dacă vor fi întrebări. Intervenție fără microfon. Ivan. Mulțumesc colegului Ivan pentru acest raport și așa cum ați înțeles, va exista un raport al Comisiei Șure. Cred că ați primit documentul de lucru al acestei comisii, deci dacă aveți observații, puteți eventual să depuneți amendamente știind că termenul uh, limită pentru depunerea acestora este 22 martie la prânz. Și pe 12 aprilie vom vota. Acum vreau să intervine domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președintă câteva observații o să-mi permit să fac, sigur, și asupra raportului Șure, dar și asupra pro, ă, raportului privind proiectul de aviz al colegului nostru. Ă, în general, suntem, sunt de acord cu obiectivele prevăzute și, sigur, aici ă, aș face referire la capitolele, la obiectivele strategiei Europa 2020, practic și la cadrul financiar de șapte ani cu o ă, revizuire la mijlocul perioadei care într adevăr mi se pare cel mai bun i este un mecanism deja bine cunoscut care funcionează ă, de asemenea i la mecanismele de flexibilitate care înseamnă reducerea liniilor bugetare i care sperăm că într adevăr vor duce spre flexibilitate și simplificare. Totuși, pentru că în acest moment se decide, pot să spun, soarta cadrului financiar multianual viitor, nu pot să nu mă opresc încă o dată la faptul că programele noastre de la Comisia Cultură au fost exemplele de cea mai bună reuită dar i cea mai bună vizibilitate i atunci în momentul în care apare o schimbare consider că trebuie să avem foarte mare grijă ca nu cumva acest succes pe care l am avut să l pierdem în viitor. Uh, sigur, această simplificare a liniilor de finanțare este în regulă ne, ajută practic să micăm mai uor fondurile dar cel mai important este dacă nu putem crete linia bugetară dacă nu putem spori fondurile măcar să le meninem pe cele pe care le avem practic să avem cu ce să lucrăm în continuare. Uh, de asemenea sunt perfect de acord că trebuie să nu suprapunem finanțările naționale cu cele europene. Sigur că programele europene, programele noastre, trebuie să aducă acea valoare adăugată la nivel european. Dar iarăși trebuie să ne asigurăm acum că vom avea cu ce să aducem această valoare adăugată. Nu aș putea să nu mă opresc, aș spune, la o triadă tineret sport și ocupare forță de muncă. pe de o parte nu trebuie să uităm că avem cea mai mare problemă cu șomajul în rândul tinerilor Și avem un capitol învățare de a lungul vieții, dar aș spune că este momentul să ne axăm mai mult și ce facem cu tinerii care ies după băncile școlii și care repet îngroașă rândurile șomerilor. De asemenea, prin noile competențe, nu avem voie să pierdem sportul din atenție. Sigur, fac referire în special la sportul de masă. Nu înseamnă că nu trebuie să, avem, să ne ocupăm și de sportul de performanță, dar în primul rând la sportul de masă, la sportul în rândul tinerilor, pentru că automat ne vom putea atinge poate un pic mai uor acel obiectiv să scădem rata abandonului colar în rândul tinerilor i o putem face i prin sport dar să ne îngrijim i de sănătatea cetăenilor notri pentru că mereu uităm problemele de obezitate cu care se confruntă nu numai adulii ci i tot mai mult tinerii. sigur că ne vom permite să venim și cu câteva amendamente, pentru că dacă programele noastre au fost atât de vizibile și de reușite, consider că este momentul să le facem mai mult cunoscute, ele sunt cunoscute pentru că absorb banii, dar venind cu acest semnal, mediatizându-le, poate vor înțelege tot mai mulți că nu e bine ca fondurile celor șapte linii, celor șapte programe mari ale noastre să scadă de la an la an și de la o perioadă de finanțare la alta. Mulțumesc! Frau Ja, vielen Dank, Doris. Ich würde gerne noch mal auf den politischen konflikt zu sprechen kommen der sich hinter dieser ganzen auseinandersetzung um den nächsten mehrjährigen finanzrahmen äh, Mulțumesc, Doris. Aș dori să mă refer la conflictul politic legat de viitorul cadru financiar uh, plurianual. O serie de țări au solicitat ca bugetul să fie înghețat uh, pe 10 ani și David Cameron susține această idee. Și dacă această idee e adoptată, atunci va fi foarte greu să asigurăm finanțare pentru programele care ne interesează pe noi. Însă, dacă această măsură nu este aplicată, atunci uh, majorările pe care le sperăm noi, sperăm să le obținem, vor fi în orice caz foarte modeste, având în vedere programul actual de austeritate bugetară. Ne interesează, bineînțeles, educația, sportul, uh, cinematografia, tineretul, uh, sportul. Dorim să facem cât mai multe în aceste domenii, dar am dorit să, încer- să, să stabilim uh, priorități, dacă se poate. Dacă vrem însă să obținem mai multă finanțare pentru aceste priorități, va trebui să se ia bani de altundeva, trebuie să acceptăm că Trebuie să obținem un echilibru între domeniul nostru de competență și alte domenii, precum agricultura, fonduri structurale și așa mai departe. În contextul valorii adăugate europene, într-adevăr, avem uh, argumente foarte uh, importante la dispoziție, foarte important să le scoatem în evidență și acest document uh, o face foarte bine. Rata de implementare, realizările, politica în domeniul cinematografiei, iată exemple în care cetățenii pot să constate care sunt beneficiile uh, adevărate și nu, se, nu e așa întotdeauna în uh, toate domeniile Uniunii Europene. Aș dori să mă refer la două chestiuni structurale care figurează în raport și care vor fi probabil discutate și la Comisia Șure. În primul rând, uh, cadrul financiar plurianual, că e vorba de 5, 7 sau 5 plus 5, durata cadrului. Există pentru fiecare opțiune argumente pro și contra. Deocamdată avem un cadru pe 7 ani Uh, eu cred că această abordare este foarte bună pentru că putem să uh, uh, planificăm mai bine lucrurile. Însă un cadru de tip 5 plus 5 ai posibilitatea să faci această evaluare intermediară, să faci un bilanț, să vezi ce s-a făcut bine, fără să trebuiască să începi de la zero. Însă, dacă pornim de la premisa că bugetul va fi foarte redus, având în vedere climatul politic, mă întreb dacă ne dorim să avem un buget pe 10 ani cu adevărat, dacă e în interesul nostru, dacă tot va fi foarte redus uh, bugetul și dacă nu vom uh, primi niciun bănuț în următorii 10 ani, mă întreb dacă nu ar fi mai bine să optăm pentru o variantă mai pragmatică nu e vorba de un argument uh, structural, are de-a face cu Um, criza politică actual, cu, cu climatul politic actual și să vedem ce putem face pentru a uh, ne asigura că noi avem câștig de cauză. Deci trebuie să ținem cont de acest aspect în uh, viitoarele dezbateri. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc uh, colegului Ivan pentru raportul său. S-a spus, uh, s-au spus uh, foarte multe despre uh, bugetul 2012 și de noul cadru financiar multianual, mai ales noile competențe legate de sport și de turism. Și cred că întrebarea principală ar trebui să fie la ce, se, la ce bun să avem competențe sporite pentru Uniunea Europeană dacă bugetul nu reflectă nevoile. Trebuie să ținem de cont de aceste aspecte. Marco și Helen au spus acest lucru, sunt de acord cu ei de asemenea, S-a vorbit și de beneficii, sănătate, educație, învățământ și așa mai departe, dar chiar și din perspectivă economică. Turismul aduce o contribuție importantă la economie, creează locuri de muncă, la fel ca și sportul. Și uh, potențialul în turismul, în turism și în sport este imens și cu un buget adecvat putem să creștem acest și să optimizăm acest potențial uh, și e o parte importantă a activității noastre. În ce privește durata cadrului 5 plus 5, 7 sau 5 ani, aș dori să văd toate argumentele celor care au propus uh, această durată de 5 ani. Pentru mine 7 ani e o durată potrivită, dar dacă sunt argumente pentru 5 ani, aș dori să știu care sunt ele. Dar uh, înainte să luăm decizie, dacă e vorba de 5, 7, 5 plus 5 cu o revizuire intermediară, ar trebui să fie o decizie bine argumentată și să pornim de la aceste argumente argumente înainte să luăm o decizie. Vă mulțumesc. Și, în fine, doamna Sinalova. Smolkova. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vă mulțumesc, spune doamna Smolkova. Aș vrea să fiu de acord cu toți colegii mei care își doresc un cadru financiar plurianual pe o perioadă de șapte ani. Și mi se pare că punctul cel mai interesant în acest raport este cel al flexibilității. Dar am unele îndoieli. Da, cred că este un instrument bun pentru ca să putem să atragem fonduri noi, dar cred că este și foarte ușor să abuzezi de un asemenea instrument. Și Tare mie că cu un asemenea nivel ridicat de flexibilitate, unele state membre ar fi tentate să uh, profite prea mult, să abuzeze, cum spuneam, de el. Să nu uităm ce s-a întâmplat în urmă cu o săptămână sau două, când un fost comisar uh, în domeniul educației, domnul Figel, și a cerut să se facă un transfer de fonduri de la Uh, um, rubrica uh, Educație și Cultură pentru un program operațional în domeniul transporturilor. Eu nu neg că transportul ar fi un sector important. Evident că construcția de infrastructuri este uh, necesară, dar de ce nu se pot găsi uh, surse în uh, alte locuri decât um, în liniile bugetare ale uh, educației și, și um, tineretului? Când vorbim despre strategia Europa 2020 și inițiativele emblematice, da, în cel puțin patru dintre ele, și cred că o să fiți de acord cu mine din acest punct de vedere, uh, educația este inclusă. Dar a investi în educație și a nu investi în cultură înseamnă să nu atingi aceste obiective din strategia Europa 2020. De aceea vă rog pe toți, atunci când vom discuta despre următorul cadru financiar plurianual și despre nivelul de flexibilitate, să fim vigilenți, să nu fie chiar atât de ușor să se facă transferul de fonduri de la educație la alte programe operaționale. Vă mulțumesc! Dorește Comisia să intervină cumva? Uh Uh, Doream să subliniez că e puțin probabil să fie finanțare suplimentară și deci trebuie să ne ierarhizăm prioritățile. Și încă o dată avem uh, într-adevăr argumente pentru a acorda importanța educației, învățământului și așa mai departe, dar trebuie să venim de unde facem rost de bani. Și s-ar putea ca lucrurile să fie mai grele decât ne imaginăm noi, pentru că trebuie să ne dăm seama Uh, că chiar dacă bugetul pare important, e foarte mic. La nivel global reprezentăm mai puțin de 2% din bugetul mondial. Deci chiar cu o majorare importantă, uh, în ce privește bugetul actual, uh, în ce privește bugetul general, bugetul global, ea ar fi neînsemnată. Deci va trebui să îi convingem pe colegii noștri, pe colegii dumneavoastră să ne acorde fonduri suplimentare, dar chiar și când e vorba de majorări importante, va fi puțin. Cel puțin asta încercăm noi să facem. Ceea ce mai înseamnă că dacă vrem să obținem fonduri suplimentare, va trebui să putem să arătăm că luăm lucrurile în serios și că ne cheltuim banii în mod chipzuit și că avem o atitudine critică încă de pe acum Uh, analizăm dacă e utilizarea cea mai bună pentru fonduri, uh, dacă investim în acțiunile de succes și așa mai departe. Să fim critici în ce privește organizarea, implementarea programelor și așa mai departe. Deci trebuie să facem un bilanț la sânge pentru că uh, oferta și cererea noastră de fonduri va fi, vor fi mai puternice dacă avem o atitudine critică și responsabilă. Președinte, mulțumesc. Nu aș vrea să, uh, să, să, să vă șochez și mai mult, uh, dar uh, am dorit ca 2,5 miliarde de euro să se cheltuiască în domeniul nostru de competență. 2,5% se corectează președinta. E vorba de 2,5% din buget uh, uh, se cheltuie. Noi primim 1,8% pentru tot, pentru media, educație, tineret, uh, cetățenie, pentru toate, toate domeniile de care ne ocupăm. Și poate că e un argument pe care ar trebui să-l folosim în favoarea noastră. În Germania e adevărat că uh, Uh, nu uh, suntem foarte uh, generoși, dar poate ar fi bine dacă am putea să luăm bani de la măsline, alții de la cartofi, dar ar trebui să încercăm să obținem de la agricultură, pentru că în agricultură se investesc foarte mulți bani și ar trebui să primim și noi, pentru că e vorba de cultură. Domnul Ivan, doriți să mai spuneți ceva? Äh, Sau doamna Smolkova? dorește să primește clarificări în ce privește flexibilitatea. Poate o ajută cineva pe doamna Skolkova cu o explicație? Durata de 5 plus 5 este durata care ar conveni cel mai mult pentru că sunt uh, multe programe pe care le avem în uh, derulare, dar care vor suferi modificări. Discutăm de o perioadă de timp din 2014 încolo, fie că 5, 7 sau 10 ani, uh, actualele programe care sunt în funcțiune vor trebui revizuite, rearanjate, prin urmare, inclusiv uh, uh, procedurile din spate de verificarea eficienței lor, de implementarea programelor, de monitorizarea lor și de verificarea modului în care sunt cheltuiți banii. Sunt proceduri noi care vor intra în vigoare și vor necesita un anumit timp de adaptare, de gândire, de uh, revizuire inclusiv ele, pentru că vor fi puse în funcțiune și la un moment dat vom observa că trebuie pe aici pe acolo să le mai ajustăm. Prin urmare, fiind un cadru nou, chiar și șapte ani de zile nu sunt suficienți. Uh, de aceea se, se poate merge pe, pe varianta de 5 plus 5, adică 10 ani. De asemenea, poate fi o perioadă foarte lungă de timp. De aceea, uh, mid-term review-ul nu va fi doar unul uh, de suprafață, ci se dorește la cinci ani de zile să fie o reanalizare foarte serioasă în profunzime a întregului cadru financiar. Deci ar fi cinci plus cinci, nu zece ani de zile. Dacă spunem zece ani de zile, într-adevăr, e o perioadă foarte lungă de timp. Dacă spunem cinci plus cinci cu un mid-term review foarte serios, atunci avem flexibilitate, dar avem și instrumentul prin care putem ajusta la cinci ani ceea ce n-a funcționat uh, bine. Mulțumim. Termenul de depunere a amendamentelor 22 martie la ora 12. Acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Domnul Kelly, care se ocupă de... In the European Union. Domnul Kelly Uh, Comisia a propus o abordare globală a propunerilor la nivelul Uniunii Europene și uh, cred că s-a însărcinat și cu elaborarea raportului pentru noi, domnul Kelly. Cred că aveți și un proiect pe care vreți să-l prezentați, vă ascultăm. Cred că este vorba despre proiect unde 2010 a communication E vorba de o comunicare a Comisiei de a propune o abordare cuprinzătoare cu privire la protecția datelor în Uniunea Europeană. Și aceasta este ocazia de a redeschide cadrul legislativ având în vedere noile evoluții tehnologice, mai ales în ce privește uh, internetul, cloud computing și având în vedere și noul temei juridic, uh, articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale. Prima directivă uh, cu privire la protecția datelor a fost promulgată în 1995 și reprezintă o piatră de temelie în ce privește protecția datelor și dreptul la informație. Ea a fost modificată în 2002 și aceasta ținând cont de evoluțiile în sectorul uh, TIC. Și iată, ajungem acum la articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale, care ne conferă un nou temei juridic pentru protecția uh, drepturilor, uh, protecția datelor personale în mediul offline și online cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ceea ce ne permite nouă, legiuitorilor, să avem un instrument juridic unic pentru a, uh, pentru a legifera în acest domeniu. Și, de fapt, aceasta este problema cea mai importantă. În acest raport, din perspectiva comisiei noastre, există patru domenii principale, transparența, protecția datelor în cazul copiilor, educația și creșterea nivelului de sensibilizare. Trebuie să îmbunătățim transparența pentru a ne asigura că persoanele sunt informate de către autoritățile de control, că e vorba de guverne, de furnizori de servicii, de uh, utilități și așa mai departe, de felul în care se, uh, uh, se tratează și se accesează informația. Bineînțeles că accesul e foarte important. Trebuie ca oamenii să aibă acces uh, la drepturile lor în toate limbile, mai ales în ce privește protecția datelor în cazul copiilor și a minorilor. Comisia consideră că uh, prevederile din directiva din 1995 nu sunt suficient de clare și ele trebuie să fie, bineînțeles, uh, actualizate. În legătură cu proiectul meu de aviz, așa cum am spus, având în vedere chestiunile legate de cultură și de tineret, uh, acest aviz este foarte important. Trebuie să ne uh, asigurăm că avem un cadru adecvat pentru a asigura că există transparență pentru ambele părți, dar și răspundere uh, pentru ambele părți în ce privește protecția datelor personale. Și uh, acest uh, principiu e valabil mai ales în ce privește copiii și minorii. Nu am uh, dori să se abuzeze de drepturile copiilor și a minorilor. Trebuie să ne asigurăm că um, autoritățile de control nu dețin datele privind copiii și minorii pentru totdeauna. Deci că nu dețin uh, aceste informații pentru totdeauna. Vreau să mă asigur că nu se întâmplă așa. Uh, deci, uh, creșterea nivelului de sensibilizare va fi foarte important. Schimbările tehnologice rapide necesită un efort constant în domeniul uh, sensibilizării și al educării există bune practici pe care trebuie să le răspândim pentru a ne asigura că uh, controlorii uh, se comportă adecvat. Și asta încercăm noi să facem se pare că câteodată informația uh, este prost folosită, e vorba de informația uh, pierdută cu laptopuri, de exemplu, uh, cu telefoane și așa mai departe. Și toate aceste informații foarte importante nu ar trebui să ajungă în mâinile îndodrite. Deci trebuie ca opinia publică să fie informată, să fie sensibilizată pentru a evita astfel de deturnări ale informației. Trebuie ca tinerii, mai ales, să fie sensibilizați și să fie avertizați în legătură cu răspunderile care le revin mai ales în ce privește paginile internet. Câteodată ei au acces la uh, pagini internet din țările terțe, rețelele sociale care s-au răspândit foarte mult. Uh, datele acestea pot rămâne pentru totdeauna pe internet și pot avea un efect nefast asupra acestor persoane în ce privește imaginea lor și poate chiar și în ce privește uh, posibilitățile de a găsi un loc de muncă mai târziu. Deci uh, trebuie să legiferăm toate aceste aspecte dar încă o dată campaniile de sensibilizare, de informație și de formare a opiniei publice. E foarte important să avem uh, în această directivă o parte foarte importantă cu privire la nivelul de sensibilizare. Din păcate, nu am avut la dispoziție mai mult de 1500 de uh, caractere. Aș fi dorit să mai includ și alte aspecte, uh, dreptul de ca aceste date să fie eliminate, de exemplu, care este foarte important. Și recent uh, am primit câteva informații în legătură cu importanța de a se menține articolul 9 E vorba de jurnalismul de uh, investigație. Există încă două chestiuni foarte importante deci, pe care ar trebui să le includem. Deci aștept cu nerăbdare uh, contribuțiile colegilor, amendamentele și cred că împreună putem să transmitem un mesaj puternic Comisiei în legătură cu prioritățile Comisiei noastre pentru această propunere legislativă care va fi publicată ulterior în acest an. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o și, așa cum am spus, din păcate, mâine nu pot să particip la ședință pentru că că e ziua noastră națională, doamnă președinte, și uh, trebuie să sărbătoresc uh, ziua Sfântului Patrick. Uh, o să ciocnesc o halbă de bere în sănătatea dumneavoastră și dacă doriți, vă pot trimite și o ladă cu bere, nu-i nicio problemă. Ok, Mrs. Verheyen. De acord. Numai că atunci când uh, vă vom simți lipsa de sărbătoria aceasta? Mulțumim, domnului Kelly. În legătură cu protecția tineretului, cred că ar trebui să ne aplicăm puțin asupra evoluțiilor rețelelor sociale și să vedem felul în care am putea să ne protejăm mai bine, mai durabil tânăra generație. În general, tinerii nu au conștiința faptelor care se pot petrece și adesea când ne uităm la lucrurile care apar pe Facebook, constatăm că aceste date pot apărea oriunde. Unul dintre colegii mei a trimis un mesaj și și-a regăsit poza pe un site de uh, cu vizitare specifică tineretului pe Facebook nu toată lumea își dă vârsta adevărată, de fapt. Deci trebuie să fim foarte prudenți atunci când avem de-a face cu persoane care nu sunt obligate să respecte o anumită reglementare. Trebuie să încercăm să nu limităm formele acestea prezente pe Facebook. Nu avem scopul acesta, dar Trebuie să existe și dreptul de a putea șterge niște, niște date din sistem sau de a ști unde se regăsesc aceste date, unde au fost ele trimise. Este un drept indispensabil și trebuie să luptăm pentru ca acest drept să poate fi materializat atât pe internet și microfon. Mulțumim. Mulțumim. Uh, eu sunt de acord cu ceea ce figurează în proiectul de raport, dar cred că ar trebui să arătăm mai multă fermitate. Cred de asemenea că cel puțin putem să protejăm mai bine tineretul și ceea ce s-a oferit în proiect este insuficient, cred eu. Nu este de ajuns să spunem că este important și că trebuie să acționăm. Statele membre trebuie să acționeze. Cred că, din contră, noi ar trebui să uh, ajutăm statele membre să ia măsuri și să arătăm că ele au obligația să se ocupe de educație prin media. Trebuie să formăm tineretul încă dintr-o primă vârstă de tinerețe pentru a și să folosească mass media în o securitate de plină și pentru a putea să își fondeze o proprie decizie pe această bază. Aceasta este cu siguranță formula care ne va permite să evităm și uh, lucrurile nedorite de pe internet. Trebuie să ne ocupăm și de uh, ceea ce fac furnizorii de conținut, furnizorii de acces, care colectează, bineînțeles, date și se referă și la tineri. Avem un anumit drept asupra acestor date, avem dreptul să știm care sunt datele care au fost colectate și care au fost transmise și unde. Acesta este valabil și pentru responsabilii uh, uh, acestor uh, colecții de date, dar și pentru toți furnizorii, pentru toți cei care propun servicii care ar trebui să ne permită să ștergem datele care se referă la noi atunci când nu mai dorim ca furnizorul respectiv să dispună de datele noastre. Cred că trebuie să ne arătăm mai fermi, mai clari și, bineînțeles, mai exigenți deoarece campaniile de sensibilizare nu sunt suficiente și trebuie să prevedem o educație pentru toată lumea în sfera utilizării mass media, indiferent de vârstă. și, bineînțeles, că începând cu copiii. Mulțumesc! Da? Mrs. Trüppel. Doamna Hannibal, doreați cuvântul? Doamna Trüppel, dacă nu... O să încep cu Uh, ce spune antevorbitoarea mea, știu că e o chestiune foarte delicată. Într-adevăr, chiar în grupul meu această chestiune este foarte delicată. Cum putem uh, proceda cu furnizorii de uh, acces, de internet? Există două curente de gândire. Dacă am reglementa, unii spun că s-ar spulbera libertatea de exprimare, alții încă spun că dacă credem că și alte domenii trebuie reglementate, trebuie să avem condiții egale în toate domeniile și aceste principii ar trebui să se uh, aplice și furnizorilor de, de internet. Eu sunt de acord cu a doua uh, școală de gândire. Eu nu cred că furnizorii de internet ar trebui să fie singurii actori economici care uh, să nu aplice aceste reguli. Deci sunt de acord uh, și cu ce s-a spus în legătură cu, cu competențele uh, multimedia. Trebuie să ne asigurăm că tinerii, copiii noștri sunt în stare să ia decizii în cunoștință de cauză. Și poate că autoreglementarea este abordarea cea mai bună. O aș avea o întrebare pentru domnul Kelly în ce privește protecția datelor, la punctul 6, protecția datelor pentru copii și minori. Poate n-am înțeles foarte bine, dar aș dori să îmi explicați ce voiați să spuneți. Există un impact pentru uh, copii și minori în ce privește media sociale? Trebuie să se schimbe sau nu? Deci da, dacă s-a constatat că există un impact real, da sau nu? Vreau să-mi explicați. Ich äh, habe eine Frage an Herrn Kelly. Ich möchte aber eine Vorbemerkung machen. Ich komme, habe lange gelebt in einem Land, in dem war sehr viel verboten. Und alle wussten. Am trăit mult timp într-o țară în care erau foarte multe interdicții și acum trăiesc într-o țară în care aproape nu există nicio interdicție. Anumite persoane știu, bineînțeles, că sunt foarte sceptic uh, față de aceste interdicții, deci este important să reglementăm uh, domeniul, bineînțeles. De acord? Dar protejarea copiilor este din ce în ce mai uh, bine reglementată în drept și din ce în ce mai puțin eficientă. Când mă uit la ce se întâmplă în țara mea, încep să mă îndoiesc serios uh, de eficiența anumitor reguli sau interdicții. N-am spus că nu trebuie să facem nimic. Dar sunt de acord cu domnul Kelly. Pur și simplu vreau să pun o întrebare. Un copii învață foarte repede. Dacă aveți niște copii care știu să folosească calculatorul, puteți fi sigur că acești copii învață mai repede decât adulții. E o problemă deja. Protecția copiilor și tinerilor trebuie să urmeze un model foarte dinamic. Deoarece toată lumea învață, dar ă, cu cât ești mai tânăr, cu atât înveți mai repede. Deci, poate că am putea să ne gândim la o clauză, la o observație care să precizeze că procesul de protejare a copiilor și tinerilor trebuie să fie dinamic. Este singura manieră de a face acest proces din, uh, eficient. Trebuie să urmăm evoluția învățăturii la copii, doamna Hannibal. Thank you and, and thank you. Vă mulțumesc și vreau să-i adresez mulțumiri domnului Kelly pentru acest raport. Cât se poate de la obiect. Eu sunt convinsă personal că trebuie să reglementăm internetul. Știu că este o dezbatere aprinsă în Parlamentul nostru. Dar nicăieri nu există comunicare care uh, să uh, scape oricărui control, oricărei reguli nu putem să continuăm astfel. Trebuie să existe o linie roșie dincolo de care să nu mai putem trece și să putem clar să definim ce este acceptabil și ce nu, ce trebuie autorizat și ce trebuie interzis. Sunt multe persoane care nu-și doresc ca, ca datele lor să figureze pe internet, numai că nu au de ales pentru că nu au cum să le facă să dispară. Și apoi sunt cei care sunt abonați la toate aceste uh, site-uri, la toate aceste rețele sociale. Deci trebuie să găsim un oarecare echilibru, o cale de mijloc. Știm că există nenumărate calculatoare, milioane și milioane de uh, utilizatori ai internetului, tot cum există mii de oameni a căror singură intenție este de a uh, face rău celorlalți prin intermediul internetului. Și noi trebuie să-i ferim pe tinerii noștri tocmai de uh, acele persoane. Și ar fi foarte bine dacă ar exista și această alfabetizare în domeniul uh, internetului. Și nu numai copiii ar avea nevoie de acest uh, training, de această uh, uh, pregătire, ci și părinții, pentru că numai așa părinții își vor putea proteja copiii. Deci eu sunt de acord cu cele spuse de domnul Kelly. Mulțumim! Media literacy is wirklich ungeheuer wichtig. Und ich finde... Competențele medie sunt absolut esențiale. Trebuie să protejăm uh, copiii și față de ei înșiși. Deci, uh, odată intrați în horă, nu te mai poți eh, retrage și dacă nu li se explică copiilor de la o vârstă foarte fragedă, stăm rău. Deci le trebuie, ne trebuie niște, niște institutori, niște învățători care să eh, le explice exact ce se întâmplă. Deoarece cu această tehnologie, bineînțeles că ei vor crește și vor avea alte idei. Deci trebuie să ne asigurăm că cei care învață pe tineri au ceva la bază atunci când îi pregătesc să nu se joace cu aceste instrumente. Doamna Cavaibați. Cred că trebuie să evităm să-i facem pe furnizori disponibil de niște uh, lucruri care țin de fapt de uh, furnizorii de acces. Ar însemna să mergem prea departe dacă pretindem acest lucru. Iar în ceea ce privește protecția tinerilor, problema care se pune este aceeași. Mereu luptăm împotriva morilor de vânt. Se pune, într-adevăr, problema filmelor, a vârstelor limită. Dar dacă se spune că filmele interzise copiilor cu mai puțin de 16 ani n-ar trebui să fie difuzate la televizor uh, înainte de ora 21, asta nu, uh, nu ajută la nimic, pentru că, de fapt, părinții nici nu bagă în seamă această recomandare. Ceea ce interesează pe uh, părinți nu are nevoie de recomandări pentru că ei își fac informarea pe cont propriu. Deci trebuie să fim conștienți cât se poate de clar de faptul că ceea ce trebuie să obținem este ceea ce de fapt avem cele mai puține șanse să, să obținem. Și eu n-am găsit o soluție la această dilemă. Domnul Kelly, vă mulțumesc. Și vreau să mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Da, știm că este un domeniu deosebit de important și în același timp uh, de delicat. Majoritatea celor care au uh, luat cuvântul au spus că e important să putem să folosim internetul în condiții de siguranță din motive profesionale uh, pentru petrecerea timpului liber și multe alte motive. Însă, Așa cum a spus și domnul Bischi, copiii învață mult mai repede decât adulții, știu mult mai multe despre tot ceea ce se întâmplă online. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să reglementăm. Eu nu spun că fiecare lucru, fiecare drept uh, trebuie să fie uh, reglementat prin lege, cum s-a dat și exemplul filmelor. Nu uh, interdicția uh, unui uh, vizionării unui film de către tineri cu vârsta uh, mai mică de 15 ani, asta nu înseamnă că respectivul film nu va mai fi programat, nu va mai fi difuzat. Același lucru trebuie să fie valabil și pentru uh, paginile de pe internet. S-a vorbit despre Facebook dacă există anumite date care pot să devină uh, periculoase sau jenante, ar trebui să existe posibilitatea ca aceste date să fie șterse odată pentru totdeauna, iar cel care le-a uh, înregistrat online sau care a văzut aceste date care au fost înregistrate împotriva voinței sale, ar trebui să poată să ceară providerului ștergerea acestor date. Și cum s-a spus foarte bine, ar trebui uh, să existe o formare a copiilor. S-a spus că, doamna președinte care a spus că profesorii ar trebui să îi pregătească pe copii, să le explice cum funcționează, dar eu unul cred că majoritatea copiilor sunt mult mai bine pregătiți și mai competenți decât profesorii și rămân convins că avem nevoie totuși de reglementări în acest domeniu. Mulțumesc. Presupun că vor exista și amendamente a chimiți. pe 21 martie, săptămâna viitoare, deci, Și atunci va trebui să ne grăbim. Punctul 6 a fost suprimat. Trecem la reuniunea coordonatorilor. Vreau să mulțumesc celorlalți colegi că au venit. Îi invit să părăsească sala, de asemenea pe vizitatori rămân uh, coordonatorii și consilierilor.